Trecem la explicațiile de vot acum. Și ca de obicei vreau să rog colegii să iasă în mare liniște din sală cei care nu doresc să urmărească explicațiile de vot. Și pentru cei care rămân în sală și stau de vorbă, o să-mi iau eu libertatea să o să îi stric pe nume uh, într-un minut sau doi, să îi rog să iasă din sale, apelând chiar la ei. Er- Trecem acum la explicațiile de vot. Și vreau să vă informez în primul rând că avem foarte multe cereri de explicații de vot și dacă nu vom termina cu ele, va trebui să încheiem la 14.45 orice o fi pentru ca serviciile plenarei să poată să facă pregătirile pentru reluarea sesiunii de la ora, ședinței de la ora 3 și restul explicațiilor vor fi date în scris. Trecem acum la explicațiile de vot. Deci, nu, mai întâi trecem la un punct de regulament de la domnul Abetz. Domnule președinte, ce este asta? O dezbatere studențească sau un parlament? Câteva lucruri. Am avut un amendament oral cu PPE-ul și ALDE, prin care textul a fost schimbat în ultimul moment și nu aveam habar ce text votăm, fiindcă s-a schimbat în ultimul moment. Iar în ceea ce este situația umanitară din Yemen, vedem uh, ce se întâmplă când uh, două grupuri uh, mai mari hotărăsc să amâne lucrurile două săptămâni și nu ne spun nimic și după aceea, prin ponderea votului, prin forță, se Uh, se amână lucrurile. Dar nu asta înseamnă democrație, domnule președinte. Stimate domnule Arnor, nu suntem un club de studenți, suntem uh, mai precis o democrație și de aceea am și votat înainte și majoritatea a decis să fie amânat acel punct. Acesta e primul caz la care v-ați referit și la al doilea caz la care v-ați referit Grupul dumneavoastră a avut ocazia să se ridice în picioare. Am spus dacă există obiecții împotriva cererii doamnei Lunacek să se ridice cineva în picioare. Și nimeni nu s-a ridicat în picioare. Am întrebat dacă există obiecții. Nu s-a ridicat nimeni, nici măcar dumneavoastră ați fi putut să faceți acest lucru înainte și de aceea am votat pentru amânare, așa cum am hotărât în conformitate cu regulile acestui Parlament. Vă rog, domnule Anut. Domnule președinte, problema era că nu a fost foarte clar ce trebuia să votăm, dacă votăm sau nu. Pentru că n-am știut ce, ce ne cereați, de fapt, altfel aș, m-aș fi ridicat. Da, domnule Arnott, de obicei lucrurile stau așa că avem un reprezentant pentru fiecare grup care vorbește în numele grupului respectiv. Dacă era iar dacă grupul noastră v-a dat, vă dădea semn, trebuia să vă dea semn să vă ridicați și nu s-a întâmplat și de aceea nu v-ați ridicat. Asta este. Acum trecem la explicațiile de vot și începem cu explicațiile de vot pe raportul de uh, progres 2015 despre Serbia și are cuvântul domnul Selimovic întâi. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, felicit uh, pe cei care au făcut negocierile și faptul că s-au deschis noi capitole de negociere. Problema este însă că avem uneori senzația că uh, Serbia este interesată de două părți, Uniunea Europeană și Rusia. Nu știm care este poziția față de Rusia, dar Serbia este supusă Rusiei în ceea ce privește piața energiei. Și nu ar trebui să uităm și faptul că uh, Rusia a susținut uh, scindarea Bosniei Herțegovinei, însă asta nu trebuie să ne împiedice să oferim un viitor de apropiere către Uniunea Europeană. Comisia ar trebui să încurajeze Serbia să se îndepărteze de Rusia, pentru că doar în felul acesta se va apropia de Uniune. Tocmai de aceea trebuie să spun că avem tot interesul ca Serbia să se apropie de noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Selimovic. Are cuvântul domnul Hennen. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Ucraina a suferit mult. Și în uh, Serhi Blohi, în istoria acestei țări, spune că între 32, când a început uh, foamea Stalin și în 44, când au plecat uh, ultimii soldați naziști, Ucraina era cel mai periculos loc din lume. Unde... Și chiar asta chiar în, și chiar în conformitate cu standardele acestei țări primejdioase, tătarii au suferit și ei foarte mult. M-am întâlnit cu foarte mulți lideri tătari în Ucraina și mi-au spus foarte multe dintre lucrurile care se regăsesc în raport, încălcarea drepturilor, drepturilor omului, încălcarea libertății de exprimare, de confesiune și așa mai departe. Cât mai putem interveni, interveni noi într-o țară îndepărtată? Asta este o altă întrebare. Dar haideți totuși să spunem lucrurilor pe nume. Pe cine sprijinim? unii dintre colegii care au uh, justificat agresiunea uh, lui Putin, poate că se vor mai gândi de două ori când vor spune pe cine susțin. Vă mulțumesc. Domnule Hennen, nu eram foarte sigur dacă ați vorbit despre raportul de progres uh, pe tema Serbiei. Ați luat cuvântul și alte dăți, ca să luați uh, cuvântul despre alte chestiuni și o să țin cont de acest lucru. Domnul Pospișil, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că discutăm despre acest raport cu privire la Serbia. Este în interesul Republicii Cefe, este în interesul Uniunii Europene ca Serbia să devină un stat membru al Uniunii Europene. Însă ei trebuie să respecte și condiția economică, politică și uh, condițiile de justiție. Vorbim despre raport de progres, dar trebuie să vorbim și despre lacune și ceea ce este insuficient. Trebuie să subliniem aceste insuficiențe și trebuie să atragem atenția cu privire la ceea ce trebuie să se mai realizeze. Sunt foarte interesat, mai ales pentru că am activat în domeniul justiției, de faptul că ei se găsesc încă departe de statul de drept pe care trebuie să îl îmbunătățim. Trebuie să îmbunătățim sistemul independenței de justiției pentru a garanta elemente instituționale cu privire la independența justiției și hotărârilor judiciare. De asemenea, trebuie să se stabilească care este poziția lor față de Rusia, pentru că dacă vor să fie membri în comunitatea europeană, nu pot să aibă relații atât de strânse cu Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pospișil, și acum are cuvântul domnul Mamichins. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, situația între UE și Serbia nu a fost prea bună am avut uh, războiul civil, uh, bombardarea de către NATO uh, și problema normalizării relațiilor cu vecinii, alegerea între UE și Rusia, ceea ce nu s-a făcut până la urmă. Toate aceste probleme au rămas de făcut pentru Serbia și vor rămâne și în următorul deceniu. Serbia a început să implementeze serie de elemente pentru a se apropia de UE din punct de vedere economic, politic și social și de asemenea din punctul de vedere al legislației. Serbia are un rol esențial în contextul crizei actuale a migrației, ținând cont de provocările cu care ne confruntăm și de resursele pe care le au. Înainte de a se alătura UE, va trebui să ne ocupăm de o serie de elemente, dar totuși uh, nu pot să-mi imaginez Balcanii Occidentali fără participarea Serbiei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mamichin, și acum domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, și eu am votat pentru raportul de progres pe Serbia, pentru că eu cred că este echilibrat. Este clar că este bine să vorbim unii cu alții, în interesul oamenilor este bine să discutăm despre ceea ce se întâmplă Trebuie să facem și lumină, nu este bine să băgăm lucrurile sub covor. Vorbim despre valori fundamentale democratice și vrem să îmbunătățim standardele de viață ale oamenilor în țările candidate. Sigur că mai sunt și momente de umbră, dar totuși trebuie să spunem că și deficitele pot să facă, să dea curaj, pentru că aceasta ne face să vorbim mai mult, să rămânem în dialog. Și aceasta nu înseamnă că trebuie imediat să vorbim și să începem cu o perspectivă de aderare dar uh, cred că ar trebui să începem prin sublinierea valorilor comune și să începem printr-o răspundere comună față de Europa. Iar în acest sens, eu cred că nu va fi ultimul raport de progres și mă bucur de colaborarea ulterioară cu Serbia și pot să mulțumesc raportorului pentru bună activitate la acest raport. Mulțumesc, domnule Iar, iar acum mai are cuvântul doamna Iazlovietska. Panie Przewodniczący! Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, anul 2013 a fost un an de cumpănă în ceea ce privește relațiile dintre Serbia și UE. După trei ani au fost lansate discuțiile de aderare, dar poziția oficială privind deschiderea capitolelor de negociere a fost uh, generată de poziția constructivă a Serbiei față de statele vecine, mai ales Kosovo, și de poziția guvernului în timpul crizei economice. Sprijină acest raport, fiindcă deciziile uh, Serbiei ne-au uh, apărat de dezastre umanitare. Este important să se spună că această țară se confruntă încă cu multe probleme în ceea ce privește sistemele interne. Negocierile abia au început uh, și nu vor fi uh, line. Dar mai este o altă problemă care nu se discută cum trebuie. Situația economică este dificilă. Mulți migranți vin în uh, Norvegia și Suedia cu cetățenie sârbă. Situația economică în Serbia este grea și trebuie îmbunătățită. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Iaslovietska, și acestea au fost explicațiile de vot pe tema Serbiei și acum urmează explicațiile de vot cu privire la procesul de integrare europeană a Kosovo și are cuvântul domnul Hanen mai întâi. Thank you. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Acum am găsit așadar ceea ce trebuie să spun a fost un punct care mi-a atras atenția ca fiind extraordinar, chiar și prin sta pentru standardele pe care le aștept eu de la instituțiile europene. E vorba de descoperirea unui scandal masiv de corupție în Kosovo, în care era implicat uh, chiar unitatea anticorupție a UE. De ce corupția este sistemică, endemică în acel teritoriu sau cel puțin în administrație. Eu cred că în același motiv pentru care este și în Uniunea Europeană, nu pentru că îi atrage pe cei răi, nu numai domnul, nici măcar domnul Brock nu este un om rău, este foarte vocal, cum mă întrerupe acum, dar totuși se întâmplă aceste lucruri pentru că nu există mecanisme proprii pentru a putea, și reale, care să poată să tragă la răspundere oamenii. Dacă oamenii în poziție de autoritate nu trebuie să dea socoteală în fața alegătorilor, atunci se vor concentra pe îmbogățirea personală. Kosovo nu poate să fie o democrație pentru că le este prea teamă de recunoașterea principiilor naționale, de aceea impun un guvern nedemocratic care este, bineînțeles, autosuficient. Și astfel vedem aceleași principii care sunt uh, ținute la mare bucurie și în uh, Uniunea Europeană și care îi permit domnului Brock să fie ales. Mulțumesc, domnule Hannan. Are cuvântul acum domnul Pospișil. Eh, Mulțumesc. Eu mă aflu printre aceia care consideră că trebuie să discute cu Kosovo și să îi ofere o perspectivă pe termen lung de a se alătura UE chiar dacă la ora actuală cinci state europene nu au recunoscut încă Kosovo. Cred că această perspectivă europeană este esențială dacă ne dorim ca pe viitor Kosovo să fie cu adevărat o țară democratică, să respecte statul de drept și să aibă loc o creștere economică acolo. Însă trebuie să le spunem că acesta va fi un drum lung care îi așteaptă și trebuie să ne dăm seama că în uh, următorii 15 ani, să zicem, sau mai mult, Kosovo nu va deveni membru al UE. Pe de altă parte, trebuie să vedem ce se întâmplă cu elementele esențiale, cum ar fi uh, corupția, uh, crimele, criminalitatea organizată, respectarea statului de drept, care sunt chiar mai importante decât reformele economice și trebuie rezolvate. Mă bucur că sunt în raport și tocmai de aceea am votat pentru. Mulțumesc, domnule Pospisil. Și acum domnul Mamikins. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, știm uh, că Kosovo și-a declarat unilateral independența în 2008. Și până acum uh, cinci țări nu i-au recunoscut independența. Este limpede că deci nu poate pune în aplicare toate uh, documentele și normele juridice uh, primul rând, Kosovo are nevoie de relații pașnice cu țările vecine, în speță Serbie. Șomajul însă este foarte ridicat și această țară este și o țară de tranzit pentru traficanți, ceea ce anulează succesul pe care l-a dobândit până acum Kosovo în ceea ce privește apropierea de standardele europene. Eu am sprijinit această rezoluție, dar Kosovo mai are cale lungă de bătut pentru a putea ajunge o țară independentă și lucrurile trebuie să se miște rapid. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mamikins, și are cuvântul domnul Iar. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare foarte bine și din punct de vedere al agendei. Interesant că am vorbit mai întâi despre Serbia și după aceea despre integrarea europeană în Kosovo. Pentru mine aceasta arată foarte clar uh, ce rol de mediator are Uniunea Europeană în această parte a Europei și arată în același timp foarte clar și cât de importante sunt pentru noi aceste două state și aceste două regiuni. Eu cred că ar trebui să ne luăm în serios acest rol de mediator și pentru mine progresele din Kosovo trebuie să meargă mână-mână cu soluția relației uh, dintre Kosovo și Serbia. Iată de ce e important să vorbim cu ambele state și, de fapt, colegii mei au repetat-o de mai multe ori. Mi se pare că în Kosovo trebuie să fim îngrijorați pentru că încă nu funcționează administrația publică. Trebuie să combatem mai intens corupția în Kosovo, dar totuși să vorbim în continuare cu ambele state și să ne obligăm să colaborăm intens. Mulțumesc, domnule Iar, are cuvinte doamna Iazlovietska. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația din Kosovo a fost analizată pe anii trecuți și trebuie să ne dăm seama, în primul rând, de complexitatea situației. Pe de o parte, există problema acordului cu Belgradul în ceea ce privește felul în care trăiesc comunitățile de acolo. Aici s-au făcut progrese, însă, pe de altă parte, această țară a devenit uh, o țară plină de tot felul de patologii Am văzut de asemenea că uh, lucrările parlamentare au fost obstaculizate și misiunea care a încercat să evalueze situația din Kosovo a arătat că există foarte multă corupție. Economia este într-o situație foarte gravă și experții au arătat că există diferite tipuri de trafic acolo. Kosovo însă nu poate fi abandonată și tocmai de aceea susținem această rezoluție pentru că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este în puteri pentru a ajuta această țară. Uniunea Europeană nu poate să-și permită existența încă unui stat falimentar la granița sa. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să vă rog să nu mai scrieți pe foi mai mult decât puteți să spuneți într-un minut, pentru că interpreții nu pot să țină pasul cu ceea ce spune și nu numai polonezii conaționalii noastre de să înțeleagă ce spuneți. Are cuvântul domnul Selimovici acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Apropierea Kosovoului de Uniunea Europeană este de salutat. Sper să meargă repede procesul și sper ca și alte țări din Balcan să poată să devină membre a UE. Dialogul pentru normalizarea relațiilor uh, cu minoritatea sârbă este foarte important. Kosovoul trebuie să fie recunoscut și, și invers, relațiile cu Serbia trebuie să fie îmbunătățite. Aceasta merge în ambele direcții. Guvernul legitim al Kosovoului a făcut tot ceea ce se poate pentru a ajunge la un acord Vreau să cer opoziției să nu submineze discuțiile în curs, iar uh, problema aderării la Uniunea Europeană nu trebuie să fie abuzată din cauza unei lupte interne. Toate partidele politice trebuie să-și preia răspunderea și eu vreau să susțin acest raport, pentru că în acest raport se vorbește și se vorbește clar de voința Uniunii Europene de a rezolva probleme, dar și de ale Kosovo. Mulțumesc, domnule Selimovici, are cuvântul domnul Polceac. Pane Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că Kosovo are nevoie de un viitor clar. Iată de ce am sprijinit această rezoluție. Sunt de acord că Kosovo a făcut progres uriaș în ceea ce privește funcționarea statului, administrația publică, dar se confruntă cu probleme mari, cum ar fi corupția endemică, crimă organizată, șomajul ridicat. Dar trebuie să dăm un viitor european acestei țări. fiindcă este o țară care ne este foarte apropiată și se spune acest lucru în rezoluție. Iată de ce nu trebuie să, lăsăm, să o lăsăm de izbeliște, trebuie să cooperăm cu această țară pentru a putea participa și la soluționarea crizei migrației. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Polciac, cam atât uh, la explicațiile de vot cu privire la rezoluția procesului de integrare europeană a Kosovo și trecem acum la explicațiile de vot despre rezoluția cu privire la situația din Libia. Domnul Hannon văd că a plecat, așa că începe domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar ieri, în cadrul dezbaterii cu, despre Libia, am vorbit despre un fenomen singular uh, în această țară, și anume dispariția cetățenilor străini. Există, din păcate, un cetățean ceh care a dispărut de două luni de zile, însă ieri n-am avut timp uh, să vorbesc despre acest caz uh, particular, de aceea am cerut să iau cuvântul astăzi. Susțin proiectul de rezoluție pentru că este unul foarte bun într-o situație în care acordul politic uh, la care s-a ajuns anul trecut între diversele grupuri politice, a fost respins de Parlament și Guvernul de Unitate Națională de asemenea a fost respins. În această situație este bine ca Uniunea Europeană să își mențină eforturile la nivel internațional, să ceară tuturor părților implicate să alcătuiască un guvern de Uniune Națională, dar pentru că altfel situația se va înrăutăți. Iată de ce am votat pentru și sper ca partidele să țină cont de această responsabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pospisil, domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este al doilea an în care continuă războiul civil în Libia. Mii de persoane sunt refugiate și nu este foarte clar dacă se va ajunge la un acord în urma semnării în 17 decembrie cu ONU a acordului de pace. Totuși, acest document uh, nu a dat rezultatele scontate. Libia, de fapt, este una din cele mai bogate țări din Africa și din regiunea Orientului Mijlociu. Desigur că nu trebuie să uităm uh, de problemele în timpul regimului Gaddafi, însă standardele de viață atunci în uh, țara aceasta erau foarte ridicate. Desigur că depindeau de prețurile hidrocarburilor, dar totuși poate că este posibil să regăsim acest nivel de viață. Deci trebuie să fim uniți și trebuie să ajutăm Libia să se întoarcă la nivelul de viață dinainte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mamikin, și acum, în final, domnul Iar. Da, mulțumesc, domnule președinte. În germană există un pro proverb care spune că opusul lucrului bine făcut este intenția bună. Desigur că este bine că am înlăturat uh, dictatura în Libia, intenția a fost bună, a fost bine și să acționăm împotriva încălcării drepturilor omului în Libia, dar situația de acum din Libia ne arată că există foarte multe greșeli de învățat din înlăturarea unui uh, regim de dictatorial. Noi am făcut multe greșeli și cred că tot către noi trebuie să ne adresăm atunci când știm că vrem să ajutăm o țară să înlăture un sistem dictatorial, să știm că trebuie după aceea să și participăm intens la reconstrucția democrației, să avem parteneri de partea cealaltă și grotească, situația este grotescă, grotescă în Libia pentru că nu avem în primul rând un partener și, după cum a zis și colegul meu înainte, uh, standardele de viață au scăzut. Deci Libia nu este un exemplu bun al politicii externe europene și de aceea trebuie să tragem învățămintele din aceasta. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele și cam acestea au fost explicațiile de vot cu privire la situația din Libia. Urmează acum explicațiile de vot pe propunerea de rezoluție despre insularitate. Are cuvântul domnul Henan, dar nu este aici, deci începe domnul Mamichinț. Mulțumesc, domnule președinte. În lume există multe tipuri de insule mici, mari, vulcanice, continentale, locuite, nelocuite, iar insulele mici au adesea resurse limitate și se confruntă cu greutăți în momentul în care trebuie să-și dezvolte infrastructură și să aibă legături cu alte regiuni, mai ales cu țara lor. Acest lucru se uh, este valabil și în Uniunea Europeană. Iată de ce e nevoie de claritate, în conformitate cu politicile insulare în ceea ce privește programe de finanțare, clasificarea, clasificarea insulelor și așa mai departe. E nevoie de claritate și în ceea ce privește politicile de dezvoltare ulterioare. Poate că dau un exemplu exagerat al catastrofei din insula Nauro, unde nu s-a folosit potențial cum trebuie. Sprijin acest document. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mamikins. Are cuvântul doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte comunitățile au un rol esențial în, în regiunile acestea și este important să le susținem. Comunitățile insulare au un potențial deosebit pentru îndeplinirea obiectivelor de durabilitate și trebuie să le ajutăm pentru a profita de acest potențial. De exemplu, cele din Regatul Unit uh, au posibilități foarte mari de energie regenerabilă. Accesul la educație este de asemenea vital și Scoția are universități foarte bune care sunt lideri la nivelul uh, educației uh, universitare și reprezintă un interes la nivel global. Și asta mă duce la ultimul comentariu referitor la accesul digital, care este important și pentru instituția noastră și pentru piața unică digitală. Trebuie să asigurăm accesul la internet uh, cu bandă largă pentru insule și pot să vă spun că eu uh, reprezint uh, cu mândrie aceste comunități insulare. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Harkin. Mulțumesc, am fost foarte bucuroasă să mi se spună că trebuie să avem grijă mai mult de, insula, de regiunile insulare, de felul în care sunt administrate, de depopularizare și de uh, servicii mai bune de servire aeriană. În acest sens, aș vrea să vorbesc despre accesul aerian la trei uh, insule um, din uh, zona noastră, prin care Eh, până acum eh, am avut eh, o legătură destul de bună, însă în ultima vreme s-a încercat înlocuirea legăturilor aeriene cu legături cu elicopterul și insulele noastre sunt foarte indignate de această încercare. Vreau să clarific un lucru. Atâta timp cât regulamentul uh, Um, european cu obligația pentru servicii publice este în vigoare, trebuie să existe un uh, transportator aerian care să garanteze cu licență aceste legături. Așadar, decizia uh, cu privire la uh, companii aeriene sau uh, helicopteri trebuie să fie la autoritățile naționale. Cerem o legătură mai bună aeriană pentru că oamenii din insulele Irishman și celelalte două merită o legătură mai bună. Mulțumesc, doamnă Harkin. Uh, s-au încheiat explicațiile de voc cu privire la insularitate și acum urmează explicațiile de vot pentru propunerile de rezoluție cu privire la rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene. Domnul Henan nu e aici, deci îi dau cuvântul domnului Mamichinț. Mulțumesc, domnule președinte. Bugetul uh, FESI este de peste 24 de miliarde de euro. Se referă la sectorul energetic, ocupare, piața internă și așa mai departe zonele rurale se bucură de atenție de obicei, dar acum zonele urale, rurale, mă scuzați, capătă din ce în ce mai multă importanță la nivelul politicilor europene. Acesta este și punctul pe care se concentrează FESI, lăs, uh, lăsând deoparte problema migrației. Uh, FESI a reprezentat un imbold uh, al dezvoltării urbane în ceea ce privește renovarea, digitalizarea și așa mai departe. Eu am votat pentru acest raport și cred că Comisia Europeană ar trebui să reprezinte un actor cheie în ceea ce privește conturarea PESI. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Schneider. Thank you. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Autoritățile regionale au un rol esențial pentru serviciile publice în Europa. Ele sunt aproape de comunitățile locale și reprezintă o valoare care trebuie protejată. Tocmai de aceea nu îmi place tratamentul uh, care se acordă autorităților locale din Scoția la ora actuală pentru că rolul autorităților locale este subminat. Autoritățile locale au suferit de pe urma unei reduceri bugetare de 500 uh, de milioane de lire sterline. Ieri am văzut că guvernul nu a susținut propunerile laburiștilor pentru a, a subsana această problemă bugetară și aceasta din cauza măsurilor de austeritate bugetare. Avem deja 600 de copii care merg la școală în uh, Scoția și care nu pot mânca destul și care sunt afectați de aceste măsuri rolul autorităților locale nu poate fi subminat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum colegul Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, sunt foarte activ în domeniul uh, autorităților locale și regionale și am salutat acest raport Rolul municipalităților este foarte important în domeniul subsidiarității și participarea autorităților legale, locale la politicile europene este foarte esențial, este esențială. Trebuie să permitem această dezvoltare în rețea a comunicării la nivel regional. E o metodă foarte importantă care implică ONG-uri, uh, municipalități uh, și comunități de afaceri. Unele țări însă nu doresc să folosească acest, uh, această metodă și aș vrea ca Comisia să facă o analiză despre metoda folosită și să vă arate cum ajută regiunile dacă se folosește. Mulțumesc, domnule Polceac, și s-au încheiat explicațiile de vot cu privire la uh, rolul autorităților locale și regionale la fondurile structurale și de investiții europene și trecem acum la ultima parte a explicațiilor de vot. E vorba de execuția sistematică masa a membrilor minorităților religioase de către ISIS și are cuvântul mai întâi domnul Scripec. Mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că Parlamentul European a avut această dezbatere uh, cerând să pună capăt uh, discriminărilor și masacrelor făcute de ISID, care pot fi numite ca un adevărat uh, genocid. Astăzi am oferit un mesaj de speranță. Este un pas important înainte, uh, pentru că nu s-au recunoscut toate crimele făcute de către ISIS, dar le-am numit așa cum trebuie și anume genocid. Și am văzut că ceea ce s-a întâmplat a dus și la consecințe grave. De aceea aș vrea să vă atrag atenția asupra unei situații foarte grave într-o regiune, într-un canton unde e nevoie de ajutor umanitar. Trebuie să se deschidă frontierele cu Turcia pentru că există aproape 2 milioane de persoane care se aprovizionează doar printr-o trecere la frontiere și această criză trebuie soluționată și putem salva măcar câteva vieți omenești. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Scripec. Are cuvântul domnul Helveni. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. M-am săturat să aud informații și știri despre ISIS. Am fost de multe ori în regiune și în ceea ce privește urgențele și lentoarea proceselor noastre, este o rușine să constat ceea ce se întâmplă. Noi am primit acum o șansă pentru a trece în fine la fapte și pentru a face în fine ceva util. Despre ce este vorba până la urmă? Europa nu a reușit până acum să își recunoască responsabilitatea în fața minorităților religioase, mai ales uh, a creștinilor. După mai multe întârzieri uh, de ani de zile, în fine abordăm și acest subiect. Minoritățile religioase se uită la Europa și nu putem să neglijăm uh, strigătul de ajutor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Helvini, domnul Hennen nu este aici, are cuvântul domnul Pospișil. pane předsedo. Já jsem podpořil tuto... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost pentru această moțiune de rezoluție din motive care au fost deja menționate de antevorbitorii mei. Acest stat islamic nu este un stat, este un grup terorist și e bine ca acțiunile lor să fie descrise ca acțiuni care care pot fi descrise ca genocid, crime împotriva umanității, tot ce am definit după al doilea război mondial. Asta e foarte important când vom fi înfrânt statul islamic și vom aduce în instanță în fața Tribunalului Internațional pe cei vinovați. În al doilea rând, este important să se condamne distrugerea patrimoniului cultural și trebuie să se spună că cei care fac comerț cu, astfel, cu aceste produse de uh, artă, de patrimoniu, trebuie pedepsiți și ei, fiindcă ajută statul islamic. Fiindcă dacă, important să se spună acest lucru, fiindcă dacă nu ar exista cerere, nu ar exista nici comerț cu acest, astfel, aceste bunuri de patrimoniu. Pospișil. Mulțumesc, domnule Poșpișel, și în final domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Nu contează atât de mult să uh, respectă legea islamică sau uh, din potrivă. Ceea ce este important este să nu se mai înroleze alte persoane în rândurile sale. Și ceea ce vedem astăzi că se întâmplă în Orientul Mijlociu nu are nimic de a face cu uh, omenia. Și uh, nu se poate spune în cuvinte ce, fac, ce face ISIS împotriva minorităților, uh, indiferent de ce natură sunt ele. Comunitățile vechi care au existat acolo înainte de uh, islamiști sunt amenințate cu distrugerea și își caută refugiul în altă parte. Vreau acum să mulțumesc tuturor celor care au organizat transportul pentru uh, 149 de sirieni în uh, Slovacia, pentru că aceștia sunt ultimii care vorbeau arameza în acea regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mamikin. Se pare că doamna Zaborska se înscrisese la cuvânt și nu a apărut pe listă. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte legislația internațională cunoaște criteriile prin care se definește genocidul. Este vorba de acte care încearcă exterminarea unui grup religios sau unui grup uh, minoritar prin, prin uh, abuzarea de membrii acesteia, din, prin distrugerea fizică a acestor membri. Creștinii sunt omorâți în Irak, sunt omorâți în mai multe țări și uh, noi considerăm că este un genocid. De aceea e nevoie de o rezoluție din partea uh, ONU și din partea Tribunalului Internațional care să investigheze crimele în această regiune. Sunt cazuri foarte grave. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să creeze un uh, post special iar înaltul reprezentant care va fi numit va fi uh, responsabil cu apărarea vieții creștinilor și altor minorități religioase în întreaga lume. Mă bucur că această propunere s-a adoptat pentru că rezoluția este un text istoric al Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Zaborska. S-au încheiat explicațiile de vot despre propunerile de rezoluție, execuția sistematică masa membrilor minorităților religioase de către ISIS. Și acum ședința se întrerupe până la ora 15. Poftă bună celor care mai sunt în sală.